dichiaro ripresa declar reluată sesiunea parlamentului care a fost întreruptă pe data de 5 octombrie. Dragi colegi, înainte să pornim discuțiile propriu-zise prevăzute pentru astăzi, dați-mi voie să menționez victimele incendiilor forestiere